chers collègues, je vous... Chers collègues, je vous invite à gagner votre... Dragi colegi, vă rog frumos să vă ocupați locurile. Notre séance conjointe de comité. ședință comună a comisiilor Econ și Buget. Și declară deschis această ședință. Aș dori, bineînțeles, să considerăm că ordinea de zi este în regulă și că nimeni nu are obiecțiuni, deci o putem aproba. Ați primit uh, procesele verbale de pe 8 februarie, 13 și 20 martie și 23 aprilie. Le-ați parcurs probabil și Probabil că nu sunt probleme pentru a le putea considera adoptate. Ne-am întâlnit în această seară pentru a supune la vot punerea în aplicare a Fondului European pentru Investiții Strategice, raportul respectiv, precum și regulamentul numit FC2. În ceea ce privește punerea în aplicare, există 395 de avize, mă scuzați, de amendamente și 8 avize. Și avem 388 de amendamente pe raportul legislativ FC2. 51 amendamente la proiectul de raport. avize și respectiv raportul uh, legislativ. Consiliul s-a exprimat asupra FC2 în luna decembrie, mai precis pe 6 decembrie, anul trecut. Coraportorii ne propun astăzi să aprobăm astăzi, la sfârșitul votului, un mandat de negociere pentru a merge la trilog asupra uh, FC2. Dacă acest mandat poate fi conferit și este adoptat, se va anunța asta în mod public mâine la plenară, conform regulii 69C din regulamentul de procedură. Primul trialog va avea loc pe 31 mai, este o miercuri. Dacă nu sunt obiecțiuni. Care să fie înaintate înainte de data pe care am menționată. Mai bine zis, data de 17 mai. Atunci, acest mandat e considerat a aprobat. Dar dacă 40 de colegi doresc un vot la plenară pe marginea mandatului, va trebui să ne eh, adaptăm. Asta s-a aprobat la conferința președinților de pe 11 mai. Întâi vom vota asupra raportului de punere în aplicare FC1. Și mă gândesc că poate raportorii, Cora și coraportorii raportorii au ceva de spus înainte de a merge la vot, domnule Fernandes. Domnul Bulman. Darf mich, eh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc uh, tuturor acelora care au contribuit la acest rezultat. Uh, vreau să mulțumesc uh, colegilor care au depus amendamente, celor care au participat la dezbateri, vreau să mulțumesc secretariatelor, colaboratorilor, ca și în cazul FC1 a fost un demers uriaș, complicat, dar pot să vă spun că sunt foarte mulțumit și foarte fericit și pot să spun și numele colegului Fernandez că mă bucur așadar că în calitate de uh, raportor, coraportor am putut să ne bazăm întotdeauna pe atitudinea constructivă a celor cu care am uh, colaborat, astfel încât acum avem un cadru de uh, finanțare modern pentru revitalizarea economiei noastre, pentru a crea noi locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Așadar, încă o dată, mulțumiri tuturor. Permiteți-mi ca înainte de a vota partea um, legislativă, să mai uh, primim uh, cuvântul pentru o poziție pe care am coordonat-o și cu, celelalte, cu, cu toate grupurile politice. Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și voi vorbi în limba portugheză. Și eu aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca pe care au depus-o pe marginea acestui raport. Să mulțumesc și membrilor echipei, consilierilor, secretariatului și cred că fiecare și-a adus contribuția în mod optim. Rezultatul așadar este mai bun decât textul care ni se fusese, fusese supus inițial atenției am avut o serie de amendamente de compromis pe care le-am uh, redactat, încercând să cuprindem cât mai multe păreri ale colegilor noștri. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente pe marginea acestui text, deci încă o dată mulțumim tuturor. Je crois pouvoir au nom collègue. Și noi dorim să vă mulțumim și să vă felicităm în numele tuturor colegilor. Acum trecem la vot. Însă, Înainte de asta vom vedea cum stăm cu cartelele de vot și cu consolele. Vă rog frumos să puneți cartelele în console. Vom face un vot de încercare. Am deschis votul. On va m'apporter ma carte de vote, Monsieur le Président. Je ne l'ai pas encore. Domnule președinte, nu am încă cartea de, cardul de vot. Mi-l aduce cineva. Am închis votul. Ne lipsesc trei voturi la apel. Alors, nous allons voter sur le rapport relatif à la mise en œuvre de l'EFSI. Deci votăm acum raportul de punere în aplicare a FC. Compromisul A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L, P, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. N, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AU pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul T pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AV pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul U pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul V pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a b pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a c pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a d pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AQ pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AS pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AGA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AJ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AK pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AL pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AT pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul AM pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la citate. Votăm în bloc citatele 1 și 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul AM1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Textul original devine caduc. Și datele 4, 5, 6, 7 și 8 să le votăm în bloc. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Citatele de la 9 până la 12 le votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Avize. Jugem la 22 din partea ITRE pentru, 10 era o competență exclusivă a ITRE și nu trebuie să ne pronunțăm și atunci nu are de ce să votăm. Însă trebuie să ne pronunțăm la aliniatul 22 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Trecem la aliniatul 2 de la INTA, două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Trecem acum la aliniatul 6 din partea regii. Regii 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm tot textul în ansamblul său. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Le, Le scrutin est clos. Votul s-a închis. 63 la 10 se adoptă. Felicitări raportorilor noștri. Și acum Roberto Gualtieri preia președinția. Uh, before putting to the vote, uh, Înainte de a supune la vot uh, textul regulamentului, Udo Bulman a cerut cuvântul. Poftim, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și în numele colegului meu, Tor José Manuel Fernandez, vreau să citesc uh, următoarea declarație. Am, există un pasaj în uh, regulament în care solicităm ca uh, Comitetul de Coordonare al FC Steering Board, să fie completat cu Uh, un uh, membru suplimentar pe lângă membri, cei trei membri ai Comisiei și un membru uh, din partea BEI. Acest uh, al cincilea membru ar, trebui, ar urma să fie numit de uh, Parlamentul European. Toate grupurile care au participat la negocierea acestui uh, compromis declară pentru procesul verbal că această a cincea persoană nu va fi un membru al Parlamentului European, ci această persoană se intenționează să fie o persoană consacrată în domeniu, cu o reputație solidă, dar care să fie agreată și susținută de Parlamentul European. Vă rog să includeți această declarație în procesul verbal. Grupurile politice mi-au semnalat că această includere în procesul verbal a declarației este suficientă. Președintele, mulțumesc pentru această declarație. Luăm notă și includem în procesul verbal această declarație a domnului Bulman. Amenamentele 295, 100 53 uh, și unele 145 au fost retrase. Și trecem acum, așadar, la amendamentul 52. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 253 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 254 pentru, împotriva, abțineri, respins. Ample 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. Ample 19 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Am deschis votul pentru Ample 19. Am închis votul. Se respinge. Compromisul W pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul I pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul L pentru, Nu, este, spuneam că este unul din amendamentele retrase, zice președintele. Compromisul L, așadar, pentru, împotriva, abțineri adoptat. Compromisul F pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul nu. amenamentul 321 cu M 24 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul X pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul J pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 343, acum pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 346 și M 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 357 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 33 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 401 și 402 pentru, împotriva, abțineri, respinse. 403 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul cont 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 456 pentru, împotriva, abțineri, respins, 457 pentru, împotriva, abțineri, respins, 458 pentru, împotriva, abțineri, respins, 40, regii 39 pentru, împotriva. PP-ul e pentru, întreabă președintele. Este vorba de regii 39, repetă președintele. Se pare că am o altă listă de vot. Deci, înainte de ITRE 43, 45, am Regii 39. Trebuie să fie o greșeală. se pare că uh, a fost o greșeală pe lista de vot a socialiștilor și democraților. Deci 39 este acoperit și trecem direct la ITRE 45 pentru, împotriva, abținere adoptat. Com 31 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 468 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Respins. Compromisul S pentru. A fost foarte clar, nu? Vreți să verificăm? Compromisul S, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 471 și 72 pentru, împotriva, abțineri, respinse. 475 Nu știu de ce această listă de voturi este diferită de celelalte. Haideți să facem schimb. Bun. Atunci compromisul D. Pentru, împ- împotrivă, abțineri, adoptat. Citate amendamentul 54. Deci se pare că într-adevăr listele noastre sunt diferite. Contul nu a, fost adoptat. 54. Nu, este caduc, se corectează președintele. 54 pentru, împotriva, abținere adoptat, respins, 55 respins, 59 respins, 60 pentru, împotriva, abțineri respins, 61 pentru, împotriva, abțineri respins, 62 pentru, împotriva, abțineri respins, compromisul AA pentru, împotriva, abțineri adoptat, compromisul AB pentru, împotriva, abțineri adoptat, AC pentru, împotriva, abțineri adoptat adoptat. AD pentru împotriva abțineri adoptat. AE pentru împotriva abțineri adoptat. AF pentru împotriva abțineri adoptat. AT pentru împotriva abțineri adoptat. O pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul AG pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul AH pentru, împotriva, abțineri adoptat. Compromisul AI pentru, împotriva, abțineri adoptat. Compromisul AJ pentru, împotriva, abțineri adoptat. amenamentul 140 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 145 pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul AK pentru, împotriva, abțineri adoptat. 154 a fost retras. Deci compromisul AL pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul K pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AM pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AN pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul A pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AO pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AP pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul AQ, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. AR, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul, amendamentul 214 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul AS, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul R, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul G, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul U, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul V, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul B, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul Y, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum votăm propunerea comisiei astfel amendată prin vot cu apel nominal. Votul deschis. Vote is closed. S-a închis votul. 65 de voturi pentru, 11 împotriva, 2 abțineri. Votăm acum întreaga decizie de a intra în negocieri interinstituționale. Vot nominal s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 68 la 9, 0 abțineri, se adoptă, așadar felicitări raportorilor și întregii echipe. Cu siguranță că la în trialoguri vom uh, fi foarte puternici cu un astfel de mandat.